Dragi colegi, vă invit să luați loc. La séance est reprise. Reluăm ședința. În această dimineață trebuie să ne pronunțăm asupra creditelor 2018, uh, creditul de angajament 2018, uh, secțiuni diverse, creditele Parlamentului și uh, plăți și plățile. V-ați uh, introdus per uh, cartelele de vot în aparatele electronice și cred că nu e nevoie să mai testăm. Primul vot se referă la restabilirea. Președintele se întrerupe. Alors, par souci de cohérence... Așadar, ca să fim coerenți, haideți să începem cu plățile. Secțiunea 3. Încheiem astfel secțiunea 3. În ce privește plățile, aveți un prim subbloc detaliat în anexa 1, tabelul 1, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, se aprobă. Al doilea subbloc care restabilește creditele proiectului de buget cum este în anex tabelul 2, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, se aprobă. Un al treilea subbloc care se referă la creditele uh, din exteriorul proiectului de buget, de anexa 3, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se aprobă. Și în final, un al patrulea subbloc Anexa 4, tabelul 4, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, se aprobă. Acum voturi separate. Mai întâi un compromis privind blocul 3, linia 010206. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține, se aprobă și amendamentul GUE 7124 cade. Uh, linia 302, 0317, uh, încheierea Fondului European, uh, amendamentul 9001, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Acum ajungem la celelalte secțiuni. Primul vot are drept obiect restabilirea creditelor din proiectul de buget, creditelor de angajament din proiectul de buget care au fost reduse de către Consiliu și care se referă la Curtea de Justiție, la Curtea de Conturi, Autoritatea de Protecție a Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă. Și sunt câteva ajustări în ce privește aceste autorități și aceste instituții. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, se aprobă. Și apoi avem la creditele Consiliului, secțiunea 2, un ansamblu de amendamente care au drept scop reducerea creditelor de angajament ale Consiliului în contradicție cu atitudinea noastră binevoitoare, care constă în a respecta propunerile Consiliului. Cred că acest amendament ar putea uh, fi votat în bloc. Acest amendament ar putea fi votat în bloc, dacă nu vă deranjează. Așadar, supun la vot aceste amendamente. Linia 1100 și până la linia 237. Ridicați mâna, vă rog, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, Amendamentele sunt respinse. Secțiunea 4, Curtea de Justiție, linia 1406, amendamentul jurii 6703, al de 4563, uh, care extinde creditele cu 1.250.000, cine este pentru, 256.000, cine se abține, se aprobă. Și amendamentul FDD 7462 este caduc, linia 2100 Trei amendamente. Jurii 6710, ALDE 7760, uh, Bugi 4670 care extind creditele dincolo de proiectul de buget, 659.500. Uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul verzilor 8404 este caduc. pentru că amendamentul care extinde creditele dincolo de uh, previziuni a fost votat. Și apoi avem o serie de amendamente care au drept obiect reducerea creditelor față de proiectul de buget de la linia 104 până la linia 254. Cred că aceste amendamente ar putea fi votate în bloc. Dacă nu aveți nimic împotrivă, domnule raportor, da, ne dă acordul raportorul. Cine este pentru aceste amendamente? Mulțumesc. Împotrivă? Cine se abține? Aceste amendamente sunt respinse. În ce privește uh, comentariile și rezervele, linia 1000, remunerații și uh, plăți, amendamentul uh, ECR 1338, care creează o rezervă de 3%. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este respins. 1400. Jurii 6701. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. Linia 2008. Un amendament uh, jurii 6708. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este respins. Secțiunea 5. Curtea de conturi. Linia 1200. Amendamentul buget 2300. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este respins amendamentul SND 7693 și următoarele. Un, amendamente care uh, restabilesc creditele de proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul grupului FDD 8569 este caduc. Uh, linia 1612. Uh, un prim amendament FDD 7482 uh, care are de drept obiect reducerea marge de arbitraj a Consiliului. Cine este pentru, împotrivă, abține. Amendamentul este respins. Patru amendamente SND, 7697, amendamentul verzilor, 1405, care au drept obiect restabilirea creditele proiectului de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este adoptat linia 162, buget 2301, amendamentul buget 2301, care are drept obiect restabilirea parțială a creditelor de angajament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. Patru amendamente. SND 7698, ALDE și Verzi 8405 și buget care au drept obiect uh, restabilirea creditelor proiectului bugetar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este un amendament votat. 8570 uh, FDD este caduc. Linia 2007 FDD 7485 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins patru amendamente SND, al de Verzi și Buget 4584, care restabilesc creditele proiectului de buget, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Aceste amendamente sunt votate. 2102 serviciile externe pentru implementarea operațională și uh, întreținerea sistemelor de software, patru amendamente SND, ALDE, Verzi și Buget, care restabilesc creditele din proiectul de buget, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, votat. Linia 212, buget 2302. Uh, restabilește parțial creditele. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Acest amendament este respins. Patru amendamente acum. SND, ALDE, Verzi și buget 4586 care restabilesc creditele proiectului de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aceste amendamente sunt votate. Amendamentul următor este caduc. Linia 238, alte cheltuieli administrative, buget 2303, care restabilește parțial creditele proiectului de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu votează toată lumea. Vă rog să ridicați mâna. Dacă nu, vom vota electronic. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins. 25 de voturi la 4. Deci vă rog, Ridicați mâinile. Acum, patru amendamente, SND, ALDE, Verzi și buget 4589, care au drept obiect restabilirea creditelor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Votat. Și amendamentul următor al grupului FDD este caduc. Linia 270. Două amendamente. PP 8028, SND 8716. Aș vrea să precizez o schimbare subliniată de raportor deja la linia 270. Odată votate amendamentele EPP 8028 și SND 8716, ca și amendamentele privind rezerva legate de aceste linie, sunt considerate drept reglate. Deci, acest vot uh, în mod implicit este și un vot asupra rezervei. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Amendamentul este votat. În linia 2741, linia bugetară 304, restabilirea parțială a creditelor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este respins. Patru amendamente SND, 7722 al de vers și buget 4639 care au drept obiect restabilirea creditelor uh, din proiectul de buget, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Amendamentele sunt aprobate. Acum ajungem la o serie de voturi de la linia 2000 la linia 272 care uh, extind credere dincolo de ce s-a votat și din, mm, dincolo de uh, arbitrajul Consiliului din, sau de propunerele bugetare ale Comisiei. Cred că am putea să votăm în bloc, domnule comisar? Votăm în bloc. Cine este împotrivă, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Aceste amendamente sunt respinse. În ce privește rezervele, votăm votul a fost exprimat în legătură cu amendamentele 8028 și 8716. Secțiunea 6. Consiliul Economic și Social European. Linia 1004. Un prim amendament, ENF 8229. Cine este pentru, cine este împotrivă? Cine se abține? Acest amendament este respins. EFDD 7395, uh, uh, care are drept obiect reducerea uh, creditelor sub previziunile din proiectul de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. Amendamentele INTA, SND, care au drept obiect creșterea uh, creditelor, dincolo de limita din proiect. Cine este pentru, împotrivă, abține. Nu e foarte clar, pentru că n-ați ridicat mâna cu toții. Așadar, va trebui să vă exprimați prin vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Mm, sunt întotdeauna doi dintre noastre care nu votează, deși aveți cartele în aparatul de vot. Uh, votul este închis. Amendamentul este adoptat cu 21 voturi la 10. Linia 1008. Un amendament FDD 7397, reducerea creditelor față de proiectul de buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Respins. 1105. Cursuri lingvistice și de alte cursuri de instruire. FDD 7398. Reducerea creditorilor față de proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Linia 1200, remunerații și alte plăți, FDD 7000 297, care are drept obiect reducerea proiectului de buget. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. ENF 8230, care are drept obiect reducerea creditelor de asemenea. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, amendamentul este respins. INTA 6756, care are drept obiect uh, creșterea creditelor peste proiectul de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vă rog să votați electronic pentru a verifica. Votul este deschis. Ce dracu în curmucii? Tout le monde a voté Apparemment pas. Eh bien, scrutin est clos. Toată lumea a votat. Votul este închis. Amendamentul este adoptat 21 la 9. Trecem la linia 1220. ENF 8231 care suprimă această linie bugetară. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Linia 1400 amendament cu obiectul reducerii creditelor față de buget. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. 1420, un prim amendament, 1341, care uh, reduce creditele. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. EFDD 7401, care are drept obiect uh, reducerea creditelor. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Amendament respins. 1422. Amendament EFDD 7402. Cine este pentru amendament de reducere? Pentru împotrivă, abține, respins. 1610, FDD 7401, reducerea creditelor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. 1612, două amendamente. EPP 8029, SND 7688, care restabilește creditele. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Acest amendament este adoptat. Buget 2400, reducerea creditelor față de proiectul de buget, cine este pentru, cine este împotrivă. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru amendamentul buget 2400? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este respins. Linia 2000, EFDD 7400. 206, care reduce creditele bugetare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 2001, ENF 8232, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Linia 2007, buget 2401, Uh, reducerea creditelor față de proiectul bugetar. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. 2022, un prim amendament, EFDD 7407, reducerea creditelor față de proiectul de buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 2402, reducerea creditelor față de proiectul de buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 2024, ECR 8340, FDD 7408, reducere, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, respins. Linia 2100, FDD 7409, EPP 8030. Cine este pentru, cine este împotrivă, Cine se abține? Respins. Acum, două amendamente EPP 8030, SND 7684, care restabilesc creditele. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Linia 2102, amendamentul EVD 7410, care reduce, amendamentul care reduce creditele. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri? Respins linia 212, FDD 7411, care reduce creditele față de arbitrajul Consiliului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. Două amendamente. EPP 8031, SND 7685. Restabilesc creditele. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Re, uh, adoptat. 214, linia 214, FDD 7412, care reduce creditele. Cine este pentru? Împotriva? Cine se abține? Respins. Linia 216, FDD 7413, amendament de reducere a creditelor. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Respins. 238, amendamente FDD 7415, reducerea creditelor față de proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. Buget 2403, reducerea creditelor bugetare. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Respins. Linia 2540, un prim amendament FDD 7416, care reduce creditele sub nivelul din arbitrajul Consiliului, pentru împotrivă, abține, respins. Buget 2404, care reduce uh, creditele sub arbitrajul Consiliului. Pentru împotriva abțineri, respins. PPE 8032, SND 7686, care restabilește creditele din proiectul de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. 2542, două amendamente, PPE 8033, SND 7662, Amendamente care restabilesc creditele în proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Votat. Adoptat. FDD 7417 este caduc. Linia 2546 FDD 7418 care reduce creditele sub arbitrajul Consiliului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Două amendamente. PP 8034, SND 7663 pentru a restabili creditele din proiectul de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. 2548, ENF 8233, care reduce creditul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul FDD 7419, care din nou reduce uh, creditele din bugetare pentru împotriva abțineri respins. PP 8035, SND 7664, amendamente de restabilire a creditelor din proiect de buget. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Linia 2600, PP 8036, SND 7665, care restabilesc creditele din proiect de buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. EFDD 7420 este caduc. Linia 2602, EFDD 7421 de reducere a creditelor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 2620, RDD 7422, reducerea cretelor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 2405, amendament de reducere a creditelor sub arbitrajul Consiliului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. PP 8037, SND 7666, Amendamente de restabilire a creditelor din proiectul de buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Linia 2622, două amendamente. PP 8038, SND 7667, care restabilește creditele din proiectul de buget. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, aprobat și următoarele sunt caduce. ECR 8342 și FDD 7423. Linia 2624, EFDD 7424, care reduce creditele față de proiect de buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Secțiunea 7, Comitetul Regiunilor. Linia 1000. SND 7710 care uh, crește creditele peste proiectul de buget. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. 1004. FDD 7425 uh, de, amendament de reducere a creditelor. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 105, PP 8039, SND 7711, care crește creditele peste proiectul de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu este clar. O să verificăm. Uh, scrutinul este, electronic este deschis. Vous avez tous voté Apparemment pas, il manque 3. Dacă a votat toată lumea, N-a votat toată lumea, lipsesc trei voturi, se închide votul. Se adoptă cu 19 la 11 și două abțineri. Ligne 1200. Un premier amendement. 1200. Primul amendament FDD. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. ENF 8234, care stabilește creditele dincolo de arbitrajul Consiliului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. PP 8040 și 7668, care restabilește creditele proiectului. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă și următorul buget de 2500 este caduc. Linia 1220. NF 8235 care taie linia uh, pentru împotrivă abțineri se respinge. Linia 1400. EFDD 7427, coborârea creditelor față de proiectul de buget, cine pentru împotrivă abțineri respins. EPP 8041 și SCD 7669, care restabilește creditele proiectului de buget. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 1402. EFDD 7428, care stabilește creditele dincolo de arbitrarea Consiliului pentru împotrivă abțineri se respinge. EPP 8042 și SCD 7670, care stabilește creditele din proiectul de buget pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Linia 1420, FDD 7249, care stabilește dincolo de uh, proiecte buget, pentru împotrivă, abțineri, respins. EPP 8043 și SCD 7712 stabilește creditele dincolo, mai sus de proiectele bugete. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Linia 1422, FDD 7430, stabilește sub creditele sub de, uh, proiectul de buget, pentru împotriva, abțineri, respins. 1610 FDD 7431 de, de sub pentru împotrivă, abțineri, respins. 1612, FDD 7432, sub uh, PV pentru împotriva abțineri uh, se respinge. Bugete 2501 care stabilește credere sub PB uh, pentru împotriva abțineri respins. 162 ECR 8332 sub PB pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. PB 844 sau și de 7687 uh, care le plasează peste PB pentru împotrivă abțineri se adoptă. Linia 2000 FDD 7434 sub PB pentru împotrivă abține respins. Linia 2007, EVP 8045 și de 7688, care se vește de deasupra PB. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și următorul, bugete 2502, este caduc. Linia 2022, FDD 8047, stabilește de, de subtul uh, arbitralului Consiliului pentru împotriva abțineri se respinge EPP um, și S și D 7713, se restabilește creditele pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și următorul buget de 2503 caduc. 2024, de 7436, sub PV și sub propunerea Comisiei, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 2100, EPP 8048, deci de 7689 deasupra PB, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă și amendamentul 2504 e caduc. Linia 2102, FDD 7437, sub proiectul de buget, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212, de 7438, sub proiectul de buget, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214, FDD 7439, sub uh, proiectul de buget, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar apoi, uh, EPP 8046 și SG de 7690, stabilește, cred că, peste proiectul de buget. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și următorul, 2005, e caduc. 216, FDD 7440, stabilește creditele sub proiectul de buget. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 230, FDD 7441, sub proiectul de buget. cine pentru? împotrivă, abțineri, respins. 238 de 7442 uh, pentru a plasa sub credite pentru împotrivă sub proiectul de buget, îmi cer scuze. Intervenție fără microfon, dar nu se poate ce cere vorbitorul. Se respinge acest amendament. 2540 FDD 7443 de asemenea cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2541, FDD 7444, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2542, FDD 7445, din același obiect, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bugete 2506, același uh, obiect, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2546, FTD 7446, același obiect pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2600, FTD 7447, același obiect pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bugete 2507, sub proiectul de buget, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 2602, bugete 2508, stabilește creditele sub proiectul de buget pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 2620, PP 7448, cine este pentru? 8049, pardon, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentele următoare sunt caduce. Linia 2622 și de 7714, de credință peste PB. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele FDD 7449 e caduc. Linia 264, ECR, nu, EPP 8050 și de 7709. Cine stabilește creditele peste PB? Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ECR-ul 8333 e caduc. Trecem la secțiunea 8, Ombudsmanul European. Și aici cred că putem vota în bloc. Sunt 4 la linia până de la 104 la 303, raportorului de acord să votăm așa. Deci, cei care doresc să voteze pentru, să ridice mâna. Cine este împotrivă să ridice mâna. Cine se abține. Amendamentele sunt respinse. Secțiunea 9. Supraveghetorul european de date. Cred că putem să ne pronunțăm de asemenea în bloc aici de la linia 1010 la 3044. cine e pentru amendamente să ridice mâna? Împotrivă și abțineri se resping. Secțiunea 10 SAE linia 1200 un amendament afet 5306 care dorește credite peste PB pentru împotrivă abțineri se adoptă următoarele 3 ENF, FDD, ECR 8330 sunt caduce linia 2214 care este o linie nouă afet 5221 și bugete 4408 Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Linia 3002. Un amendament AF 5260. Mai întâi stabilește peste PB. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. NF 8292, FDD 8558 caduce. Linia 3006, AFET 5000, uh, nu trebuie votate, pardon. Celelalte linii de la 1101 și 1202 până la 1202 putem să votăm în bloc și cred că putem merge chiar mai departe cu blocul până la 3005, domnule raportor. Suntem de acord?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 402 Îmi cer scuze, până 1201. Deci trei amendamente. Cine este pentru să ridice mâna? Împotrivă? Abțineri? Și primele trei amendamente sunt respinse. Acum 1202 chiar al domnului Rubich la linia 1202 avem un prim amendament ENF. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Un al doilea amendament, bugete, ca 4625 al domnului Rubich pentru, împotrivă, vom vota electronic acest amendament, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Respins 22 de voturi la 12. Iar acum, cu acordul raportorului, putem vota de la 1203 până la linia 3005 în bloc. Sunteți de acord, domnule raportor? Cine dorește să adopte acest bloc, să ridice mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri se resping aceste amendamente. Am ajuns la remarci, linia 1200, AF 5306. Cine-i pentru? Împotrivă. Și abțineri se adoptă. Linia 3002, AF 5260. Cine-i pentru? Împotrivă. Și abțineri se adoptă. 3006. AFET 5308, EPP 8027 și bugete 4608, care nu trebuie votate și atunci vom putea acum să trecem la secțiunea 1, adică bugetul Parlamentului. Alors, nous avons un premier... Avem aici un prim vot care menține creditele la o creștere de 2,3%, așa cum a fost prevăzut la început. Îl vedeți în tabelul 1 în anexă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă un al doilea bloc cu anexa în detaliu, în tabelul 2, cine-i pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Avem două linii, 1000 200 GUE 7313 care crește nu, dorește reducerea creditelor Putem să le votăm uh, pe amândouă, pentru că sunt legate cele două amendamente de acolo. E vorba de transferul de salarii administrative către grupuri, 1.500.000. Deci cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceste amendamente au fost adoptate. Avem o rezervă apoi la linia 1006. Amendament bugete 4246, care pune 10% în rezervă. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La remarci avem linia 242, un amendament AFCO 6736, cine pentru? Împotrivă. Și aș vrea să vă rog să votăm prin uh, verificare electronică. Vot electronic s-a deschis. S-a închis. Respins cu 18 la 16. 3245, AFCO 6742. Poate că nu e foarte util, dar oricum pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Linia 326, bugete 4627, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi Establishment Plan, linia S1-12, EFDD 8660, cu o abordare drastică pe efective, efectivele grupurilor, grupurilor cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Eh bien, mes chers collègues, nous en Dragi colegi, am terminat cu examinarea și votul amendamentelor pe proiectul de buget 2018. Aș dori acum să îmi adresez din nou mulțumirile și felicitările raportorilor noștri, Siegfried Mureșan și Richard Ashworth, care au lucrat extrem de bine și care au adus, într-adevăr, multe idei bune Comisiei de Bugete. O să mulțumesc și să felicit pe colaboratorii noștri. Durata voturilor a fost uh, mai mică decât de obicei. Sper că nu ați considerat că este un lucru de regretat. Dacă a fost posibil să facem așa, este pentru că s-a pregătit foarte bine munca, uh, listele de vot uh, e datorită colaboratorilor noștri, raportorilor uh, fictivi din umbră, a secretariatului, a consilierilor noștri și aș vrea să-i aplaudăm pe toți. Monsieur Rubig. Domnul Rubic dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu foarte mult domnului președinte, pentru că cred că a gestionat foarte bine ședința de voturi și ne bucurăm foarte mult că domnul președinte a reușit să facă atât de bine ceea ce a făcut. Data viitoare însă când votăm aș vrea să fie clar când votăm pentru că azi avem și reuniuni de grup și ne-a trebuit să lipsim de la reuniunile de, de grup unde de asemenea luăm decizii importante, deci aș vrea să vă rog să țineți cont de această doleanță a membrilor din Parlament. Vreau să mulțumesc tuturor, a fost un vot foarte bun și uh, sper ca consilierea să ajungă la un rezultat bun. Eh, d'ores et déjà concilierea să ajungă la un rezultat bun. Așadar, în primul rând, spune președintele, aș vrea să vă spun că ar trebui să vă rezervați ultima marți și miercuri din septembrie 2018 deja pentru votul pe amendamentele la proiectul de buget. În ceea ce privește grupurile, sper să puteți influența grupurile dumneavoastră și să le convingeți că ședința de vot pe amendamentele la buget este una crucială. Aș vrea ca grupurile noastre să ne ia în considerare și să ne trateze cu respect. Domnul Tarant. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda faptului că am pierdut toate voturile, sunt totuși de acord cu domnul Rubic și cu ceea ce spuneți și dumneavoastră. Je voudrais vous indiquer. Aș dori să vă spun că Comisia Bugete a adoptat amendamentele noastre, a adoptat amendamentele pentru 2018. Aș da cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Jean Noël. Domnul director de la Comisie este alături de noi. Dacă aveți comentarii de făcut? Uh, thank you, Chairman, for giving the Commission the floor. Mulțumesc, domnule președinte, că dați cuvântul și Comisiei. Foarte pe scurt, pentru că nu vreau să vă rețin după un vot atât de lung, nu-mi rămâne nici mie să fac altceva decât să-i felicit pe raportor pentru rezultatul remarcabil obținut la acest vot și să le mulțumesc pentru munca atât de importantă pe care au făcut-o. Au prelucrat un volum imens de amendamente și au adus la bun sfârșit votul pe acest pachet. N-am să intru în comentarii detaliate astăzi, după cum știți foarte bine. După votul din plenară, din plen din octombrie, comisia, ca în fiecare an, o să vă trimită scrisoarea de execuție în care formulăm comentarii detaliate pe marginea pozițiilor Parlamentului și Consiliului. <clears throat> Câteva scurte observații astăzi, însă, în general pot să mulțumesc uh, Comisiei pentru că a adoptat uh, multe, au adoptat multe amendamente care restaurează proiectul de buget la ceea ce era inițial. În ceea ce privește 1A, am o îngrijorare. E vorba de eliminarea alocațiilor pentru Corpul European de Solidaritate Înțeleg, sigur, logica din spatele votului, nu se dorește a se afecta negativ procedura legislativă, însă ce mă îngrijorează este faptul că după încheierea procedurii legislative, prin retragerea acestor credite de la buget, dacă se confirmă asta la mediere, vom fi obligați să venim cu un buget modificat. Asta va duce la întârzieri și ar putea să scadă oportunitățile de mobilitate pentru acești tineri în 2018. Acest lucru ne îngrijorează și va trebui să ne gândim la el în momentul în care mergem la mediere. La 1B, un singur comentariu. Inițiativa pentru ocuparea tinerilor. În proiectul de buget, Comisia a propus o împărțire egală a sumelor decise împreună de Parlament și Consiliu la revizuirea cadrului financiar multianual pentru 2018-2020. Acum înțeleg că Parlamentul dorește ca întreaga sumă să fie deblocată integral în 2018, o idee meritorie, dar în conformitate cu acordul anterior, lasă foarte puțin pentru 2019 și 2020. La titlul 2, cam fiecare an Comisia va veni cu o scrisoare de modificare la proiectul de buget la jumătatea lunii octombrie și în aceasta veți găsi estimările cele mai recente pentru nevoile identificate la acest titlu. N-am să mă refer la titlurile 3, 4 și 5 astăzi. Poate doar o observație la titlul 4 o situație rară de acord între Parlament și Consiliu. La ce mă refer? La dorința comună de a reduce creditele de preaderare pentru Turcia. Acest lucru va trebui avut în vedere în momentul în care mergem la mediere. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat cuvântul. Încă o dată felicitări raportorilor și sperăm ca și votul din plen să meargă la fel de bine în octombrie. Cred că acum, într-adevăr, avem o bază solidă pentru procesul de procedura de mediere, conciliere și sperăm că se va adopta cu succes bugetul pe 2018. Mulțumim foarte mult, domnule director, pentru comentariile dumneavoastră. Luăm notă de spusele noastre și vă mulțumim pentru poziția constructivă pe care o aveți în relația cu Parlamentul, mai ales cu DG Bugete. Acum, domnii raportori uh, sunt invitați să ne spună ce părere au după acest vot, domnul Mureșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați colegi. Mai întâi de toate, dați voi să vă mulțumesc tuturor că ați venit în număr atât de mare ieri și astăzi la vot. Asta arată foarte clar Comisiei și Consiliului în același timp că am muncit temeinic la definitivarea poziției Parlamentului vis-a-vis de bugetul unic 2018. Toate elementele importante pe care le-am votat, după cum le-a văzut ieri și astăzi, au un sprijin larg aici în Comisia Bugetă și am tot încrederea că și plenul va confirma exact același lucru în octombrie. Asta transmite un mesaj clar Consiliului în ceea ce privește poziția fermă și solidă a Parlamentului. Ceea ce privește Comisia, vă mulțumim pentru comentariile făcute. Spuneați mai înainte că se va trimite această scrisoare de modificare în ceea ce privește titlul 2. Este procedura uzuală, însă știm că scrisoarea nu se va referi doar la titlul 2, uh, se va referi și la celelalte și, din păcate, Parlamentul nu a fost informat în multe detalii în legătură cu conținutul acestei scrisori înainte de votul de astăzi, pentru că știm foarte bine că nu se va referi doar la titlul 2 această scrisoare. Dacă ne-ați fi spus uh, mai multe în legătură cu această scrisoare. Sigur, am fi putut uh, să ne însușim uh, aceste elemente și în procedura de vot. Acum însă avem o poziție clară a Parlamentului pe toate titlurile și mesajul nostru pentru dumneavoastră și pentru domnul comisar Oettinger este concilierea va fi dificilă dacă comisia decide să nu țină cont de poziția Parlamentului în momentul în care prezintă scrisoarea de modificare. Gândiți-vă la elementele care au fost votate cu, cu sprijin uh, uh, majoritar ieri aici. Dacă am fi știut de conținutul acestei scrisori, scrisoarea dumneavoastră ar fi, fost, ar fi avut o influență asupra votului și ar fi simplificat foarte mult uh, concilierea. Nu s-a întâmplat asta, așa că concilierea va merge mai greu. În ceea ce privește ocuparea tinerilor, creșterea bugetară pentru aceasta planificată pe 2018 nu presupune un transfer al sumelor dinspre 2019-2020 înspre 2018, nu. Noi vrem fonduri suplimentare pentru a rezolva o problemă majoră în Europa. Șomajul rândul tinerilor este o problemă de extremă actualitate în câteva state membre și suma propusă de comisie 243 de milioane de euro este insuficientă pentru a rezolva această problemă, dată fiind amploarea ei. Nu presupunem o realocare a fondurilor pe în această perioadă, ci o suplimentare. Considerăm că e nevoie de bani în plus. Atât am avut de spus, nu rămâne decât să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare la vot. Mulțumim uh, mult, domnule raportor general. Dau acum cuvântul domnului Ashworth, care a realizat lucruri remarcabile. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doresc să le mulțumesc colegilor pentru sprijinul uh, acordat, raportorilor din umbră, de asemenea, pentru activitatea lor. Am spus de la bun început că Parlamentul a preconizat o creștere de 2,3% în raport cu anul trecut și întotdeauna am considerat că acesta e un etalon rezonabil și echitabil pe care l-am putea folosi în a ne compara cu toate celelalte instituții. Am spus de la bun început că asta va presupune decizii dure și disciplină. Clar, au fost uh, chestiuni pe marginea cărora unii colegi nu au fost, uh, cu care unii colegi nu au fost de acord, spre deosebire de mine, pot să respect însă decizia noastră. Deocamdată n-am cifra finală, dar cred că mergem uh, cu un buget care preconizează o creștere cam de 3%. Nu mi-aș fi dorit asta, însă respect opinia și pozițiile colegilor din comisia noastră. Consider că avem într-adevăr o poziție solidă cu care putem merge la discuțiile cu Comisia și Consiliul și sper să avem succes din acest punct de vedere. Așa că vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, și vă mulțumesc, stimați colegi. Mulțumim, domnule Ashworth. Și salut uh, această idee noastră de a fi strâns la pungă cu, cu banii publici. O să vedem uh, dacă cumva discuțiile de conciliere nu o să ducă ambițiile noastre spre, mai spre un nivel mediu. sigur Sigur Mureșan a vorbit deja de situația ocupării tinerilor. Dați-mi voie să fac și o observație personală. Împreună cu câțiva dintre noastre am venit cu un proiect pilot care să uh, permită celor care sunt în programe de ucenicie să aibă acces la programul Erasmus. Există state ca Germania, țările de jos, Austria, care au o tradiție în inserarea, inserția tinerilor pe piața forței de muncă. Pilotul nostru, proiectul nostru pilot a fost însușit de comisie, a fost inclus în program și s-au dat 400 de milioane pentru a finanța bursele Erasmus pentru acești stagiari sau ucenici. Citoyenneté européenne chez les jeunes et aussi un bon levier pour permettre Iată o pârghie solidă care va permite multor tineri din statele membre să dobândească un loc de muncă. E greu să operezi o astfel de mobilitate, pentru că în 28 de state membre avem 28 de sisteme legislative diferite din acest punct de vedere pentru acest tip de formare. Și trebuie să insistăm pe lângă guvernul noastre să-și modernizeze legislația și să avem, sperăm noi, un, cadrul, un, un cadru unic pentru stagiari ucenici în Europa. Înainte de închiderea ședinței, dați-mi voie să vă spun care vor fi pașii următori. Nu vot pe rezoluția însoțitoare a amenajelor bugetare, 10 octombrie, Comisia Bugete. Primul trilog, 18 octombrie. Discutarea și adoptarea în plen a poziției Parlamentului, 24 sau 25 octombrie și apoi prea de conciliere începe prima ședință 6 noiembrie, a doua sperăm ultima pe 17 noiembrie, oricum trebuie să încheiem această procedură de mediere dacă o vrem într-adevăr benefică înainte de 20 noiembrie. Aveți observații sau uh, sugestii pentru diverse? Dacă nu, ședința este închisă.